Good morning, colleagues. I am happy to announce that this meeting is due to start, so you'd better take a seat and let's start, get started. Haideți să începem. Astăzi socialiștii sunt câștigători, au sosit la timp, sunt așezați și așteaptă să începem. Astăzi dumneavoastră sunteți fruntașii. Și asta trebuie să spun eu pe pe lui. Nu, nu, nu, glumesc, spune președinta. Pentru toți cei prezenți în sală putem să începem, pentru cei care nu sunt pot să trăiască fără această informație. Am să vă spun cam ce s-a hotărât ieri la reuniunea coordonatorilor. Proiectul de ordine de zi pentru iunie a fost adoptat și în ce privește avizele, vreau să vă anunț că colegul nostru, Marias, a fost numit raportor în ce privește recunoașterea reciprocă uh, și transfrontalieră a adopțiilor. Avem de asemenea un atelier în ce privește adopțiile internaționale, unde am mandatat secretariatul nostru să lucreze împreună cu secretariatul de la juri ca să pregătească acest atelier. <coughs> Foarte mulți colegi doreau să organizăm acest atelier și așteptăm cu nerăbdare um, discuțiile pe acest subiect și raportul aferent. În ce privește procedurile în regim de urgență cerute de către grupuri, am ajuns la concluzia că la petiția 7672 bară 12 și alte petiții pe același subiect, și anume copiii furați din Spania, le includem în um, ordinea de zi din septembrie. În ce privește cazul Talido din Spania, îl vom include pe ordinea de zi din iulie. Am luat hotărâri și în ce privește vizitele de constatare la fața locului și am hotărât că vom face o vizită anul acesta în Regatul Unit, în a doua jumătate a anului, pe chestiuni de protecția copilului. S-a mai hotărât să mai facem o asemenea vizită în Spania la începutul anului 2016 și această vizită se va concentra pe acele petiții în ce privește râurile Ebro și um, Tage și uh, sistemele Uh, de gestionare uh, a acestor râuri. În ce privește uh, băncile din Spania și practicile ilegale acestora, s-a hotărât să cerem conferinței președinților să accepte o întrebare cu solicitare de răspuns oral incluse pe ordinea de zi a plenarei în ce privește practicile frauduloase a băncilor din Spania. Noi nu putem să știm dacă va fi acceptată, dar oricum putem să formulăm această solicitare. Și acest proiect de întrebare cu solicitare de răspuns oral va fi supus atenției Comisiei în iunie pentru a fi adoptat. Am mai hotărât să scriem uh, o scrisoare către Autoritatea Națională Bancară din Spania pe această temă. În ce privește portalul web al Comisiei noastre, pe mult vă uh, preocupă acest subiect, pot să vă anunț că am avut niște discuții fructuoase și colegul nostru care se ocupă ne-a uh, dat mai multe detalii, l avem și pe domnul Lapra cu noi și am mulțumit secretariatului pentru munca excelentă pe care a făcut-o până în prezent uh, în acest sens. Apoi am numit-o pe doamna Rosa Estaras de la PPE să fie reprezentanta noastră la grupul de lucru ce privește munca administrativă uh, care va fi uh, compus uh, și din membrii jurii. Iar cineva de la ALDE va fi um, supleantul doamnei Estaras. Există noi linii de orientare care au fost um, trimise coordonatorilor este un document destul de stufos și coordonatorii trebuie să-și trimit amendamentele sau opiniile până pe 28 mai în atenția secretariatului, care acum este proprietarul acestui document, nu mă mai ocup eu de el, l-am dat în seama secretariatului și o primă analizare a acestui document se va face la întâlnirea din iunie a coordonatorilor. Și apoi noile linii de orientare vor fi adoptate în întâlnirea din iulie 2015 în plenul comisiei, deci înainte de vacanța de vară. Acestea sunt hotărârile de la deciziile coordonatorilor și, Margaret, îți dau cuvântul. Da, n-am putut să fiu prezentă ieri, dar am înțeles că în ce privește vizita uh, de constatare a faptelor, uh, am, ar trebui să mergem și în Irlanda, pentru că de mult timp am promis Irlandei o vizită. În Spania am tot fost uh, și, da, eu cred că ar trebui acum să ne respectăm decizia și să mergem în Irlanda. Mi s-a spus că și um, în decizia luată ieri era cuprinsă și Irlanda. Președinte, am discutat stat în lung și în lat și probabil că vom face această vizită tot în 2016. Nu am luat hotărârea în mod oficial, dar haideți să luăm decizia la următoarea reuniune a coordonatorilor. We took a decision, if I can make just, to make it clear. Ca să fie clar, spune președinte, am avut o discuție foarte bună despre vizita în Irlanda și sunt convinsă că vom lua această hotărâre, dar trebuia să luăm două hotărâri, 2015 Regatul Unit, 2016 Spania și mai mult ca sigur vom avea și această vizită în Irlanda. Dacă îmi cereți mie părerea, eu n-am nimic împotrivă, dar nu s-a luat o hotărâre oficială. Putem să trecem acum la voturi, la voturile de astăzi. Uh, the agenda.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 Mai întâi avem uh, acest follow-up în ce privește inițiativa cetățenească uh, despre dreptul la apă, raportor doamna Auken. First, uh, I have the amendment number two. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 2 spune din nou președinta pentru, împotrivă, Yeah, exactly, exactly. It's number one. E numărul 1, se corectează președinta. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament de compromis A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament de compromis B. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? A, este caduc, evident, spune doamna președinte. E de vreme, e de vreme și eu m-am trezit foarte de vreme azi de dimineață. Amendment 4, it's a split vote in three parts. Amendamentul 4, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm, vă rog. The vote is open. The vote is closed. S-a închis votul. Și se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, spune doamna președinte. Vreți să verificăm și a doua parte? S-a deschis votul. The vote is uh, closed. And it is rejected. Se respinge. Part 3. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul este caduc și acum avem amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 este caduc. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 9. Este caduc. Toate sunt caduce până la 13. Cine este pentru?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 abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, nu, compromisul D, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 este caduc, 20, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. The vote is open. The vote is closed, and it is adopted. 21. 21 de pentru. A, nu, este caduc de asemenea. 24. Vot pe părți. Prima parte. Împotrivă. Abține. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 a fost retras, 23 tot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Against. Abstention. Împotrivă. abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 este caduc. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Cine este, este caduc? Și următoarele până la 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Se respinge. In favor. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 42 e caduc, la fel 43. 44 pentru. Împotrivă. abține, se adoptă. Five in favor, against, abstentions carried. 46 in favor. 46 pentru, împotrivă, Abține. se adoptă. 49 pentru, împotrivă. Abstentions carried. Compromise. Compromisul H pentru, împotrivă, Abține. se adoptă. 52 pentru,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 Abțineți. Haideți să verificăm mai bine. Fifty-five. The vote is open and closed. It's rejected. Se respinge. Acum votăm proiectul de aviz în întregimea sa. Nu, nu, va fi un vot electronic, spune președinta. Bineînțeles, s-a deschis votul.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 vă uitați în jur să vă asigurați că aveți un număr suficient de membri, dar niciodată mai mult. S-a deschis votul din nou. Tot prea mulți. EFTD. De la FDD. GUE, one, De la GUE și de la SND, fiecare cu câte unul în plus. EFTD have two too many. <laughs> this is a mistake. According to me, there two, are da. three, da. Exactly. the maximum, and is nine. Okay. The machine. This is a technical error. The FDD have two votes, and you have voted. E o greșeală tehnică. Consola, aparatul e de vină, pentru că FDD au aici doi membri și cei doi au votat, deci nu au cum să fie două voturi în plus.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. The vote is open. Să deschis votul. Again, check that you have the sufficient... Să verificați să vă asigurați că aveți suficienți membri care să voteze. S-a închis votul, pot să închid votul și se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să indicați asta. Eu voi uh, verifica acum, fiindcă nu ridicați mână. Să deschid votul la amendamentul 12. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog frumos să ridicați mâna, altminte mi-e imposibil să-mi dau seama. Păi, verificăm, fiindcă lumea nu ridică mâna. Ben 13? 13 pentru împotriva obține se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri se respinge. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru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 abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a deschis votul la 32. Se închide votul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 S-a închis votul. Se adoptă cu o mică majoritate. Treizeci opt pentru. Împotriva abțineri. Cred că se adoptă cu aceeași majoritate, dacă nu mă înșel. Se vrea o verificare electronică, prea bine. S-a deschis votul la 38. Iarăși se votează într-un număr prea mare. Asta dacă nu cumva calculatorul meu e total dereglat. S-a închis votul. Ia te uită. Ce rezultat? Păi în acest caz, dacă e 15 la 15, se respinge. Asta e regula. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43. Pentru, împotriva, țineți, Cred că se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 40. Pentru, împotrivă, abțineți. Eu cred că se respinge, spune președinta. Bine, verificăm electronic. Votul la amendamentul 40 s-a deschis. Iar acum s-a închis și se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă clar. 46 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abține, se adoptă din nou. O problemă tehnică. Ok, can I proceed? Putem continua? Amendamentul 48, versiunea 1, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Versiunea 1. Se adoptă. Așa că a doua versiune e caducă. Și trecem direct la amendamentul de compromis 4. Pentru amendamentul de compromis 4. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 53 pentru împotrivă abțineri verificăm. La 53 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se adoptă. 55 pentru. 54. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Iată, se respinge. Cu diferență de un vot, dar n-am ce face, trebuie să verific de fiecare dată. 55 pentru. Împotrivă. Abțineți. Se adoptă 56 pentru Împotrivă. abțineți, Se adoptă. Se adoptă, da. Dumneavoastră ați ridicat mâna în semn că votați pentru. Încă o dată, vă rog, din suflet, 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge clar. Acum v-ați ridicat mâna atunci când trebuie. O pauză tehnică. But what is there? Look at there. Mm. Okay, the confusion is total. I need to go... E confuzie totală și trebuie să revenim, iată, la amendamentul 49, deoarece a doua parte a fost caducă și atunci trebuie să votăm um, amendamentul 49, ceea ce n-am făcut. S-a adoptat doar prima parte. Vă rog frumos, ne întoarcem la amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. Și acum avem votul la 56. Pentru. A, mi se spune că s-a votat deja. 57 atunci. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. Avem un vot electronic. Opinia astfel amendată. Peter, te rog. Nu știu, dacă nu mă înșel eu, la amendamentul 11 am avut neașa așa două versiuni, la amendamentul 11. Am, wir haben beide Versionen mit yes. Și am votat pentru ambele versiuni. E posibil? Sau a doua versiune devine caducă pentru că am votat-o pe prima? Am votat cu da, prima variantă, dar am votat cu da și cea de-a doua variantă, ambele fiind declarate adoptate. Nu știu, e caducă, devine caducă a doua? Asta e nelămurirea mea. Exactly. The first version. Da. S-a votat uh, favorabil prima versiune, ceea ce înseamnă că a doua parte e caducă. S-a votat pentru și cea de-a doua uh, versiune, dar consecința era oricum că de, era caducă. Haideți acum să trecem la votul electronic, votul final. S-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul și iată, se adoptă cu majoritate covârșitoare. Felicitări raportorului! Okay. We are now waiting to proceed to the next item. Așteptăm acum uh, să putem trece la al, la al doilea punct. Petiționarul e în drum spre noi. Două minute pauză. Now, I'm happy to welcome the petitioner. Bună ziua, urăm bun venit petentului în încăpere, este doamna Antonia Batalia. Bine venit din partea Peace Link și reprezintă petiția cu numărul 760 din 2007 și uh, să dau cuvântul doamnei Batalia. Așteptam să apară și reprezentanța permanentă de a Italiei să fie reprezentantă. În orice caz, cunosc speța uh, și așteptăm, dar nu mai mult de 5 minute, vă rog frumos. Mulțumesc! Înainte de toate, mă bucur că am dat ocazia să vorbesc de Ilva, hotelăria din orașul meu, în Italia, și care și așa face, parte, face obiectul pardon, unei proceduri de încălcare. A trecut un an și jumătate de când am tot transmis Comisiei actualizări legătură cu statele din Taranto și pot să spun că au trecut mai multe luni și bag de seamă că între timp situația de fapt Um, nu s-a îmbunătățit cu nimic. Um, au avut loc o serie de evenimente la nivel judiciar care au vizat hotelăria și între timp această hotelărie a intrat sub administrația uh, guvernamentală și se pare că fabrica va produce în continuare pe cât posibil hotelăria. Însă, în temeiul noi legislații se sancționează populația în plus, pentru că buna funcționare a oțelăriei, de fapt, este garantată în condițiile în care se renunță complet la controle și în care se reduce foarte tare, să spunem, autoritatea de mediu, care ar trebui să reprezinte o regulă care trebuie să fie respectată. Guvernul italian se situează cumva în afara legislației europene și italiene și adoptă regulamente care reprezintă, de fapt, un atentat, o atingere însă la drepturile pe care le are populația din Taranto, dreptul la muncă, fără însă aduce atingere dreptului de a trăi și respira. De fapt, noi asta cerem, pentru că problema poluării care sunt folosite de către organismele oficiale sunt destul de îngrijorătoare și da, la această hotelărie unele dintre uh, fornale, dintre coșurile de fum sunt închise, dar aerul și așa este totuși um, poluat aerul și în continuare este contaminat zilnic, asta din cauza țevilor de eșapament care, uh, și a, nu, a um, conductelor care evacuează deșeurile direct în mare. Uh, copiii, oamenii sunt practic afectați, pentru că știm foarte bine că există uh, Um, tot felul de agenți, por, uh, cum ar fi plumbul, cum ar fi uh, fosforul și multe altele care sunt identificate în ape și în aerul din Taranto și acestea au efecte foarte grave, pot duce chiar la moare. În orice caz, uh, e o întreagă enciclopedie acolo de agenți toxici, printre care și mercur, și uh, plumb, și cobalt, și fosfor și așa mai departe. Practic, cel mai recent studiu solicită luarea de măsuri în Taranto din cauza rezultatelor foarte grave, pentru că rata de mortalitate la copii este foarte ridicată. La fel, problemele cum ar fi cancerul, probleme respiratorii, patologii cardiovasculare, patologii ginecologice și rata de morbiditate la copii, toate acestea sunt extrem de ridicate și mai mari decât în estul pentru toate vârstele și pentru toate categoriile sociale. Întrebarea este ce așteptăm și care este soluția, asta dacă Italia Ă, nu mai dorește să ia măsuri să schimbe soarta orașului Taranto. De deci ce să așteptăm să moară alți copii? De ce să mai permitem uh, tot felul de norociri ecologice uh, care au fost oricum uh, influențată de comisie prin lansarea acestei proceduri. Deci să așteptăm să se agraveze probleme și să se extindă către alte două localități. În orice caz, faptul că lăsăm Italia să tragă de timp <clears throat> și dându-le posibilitatea Uh, să aibă mai multe luni la dispoziție uh, înseamnă o complicitate de fapt și asta înseamnă că cea mai mare cea mai mare oțelărie poate să continue să funcționeze și în orice caz problemele de la Ilva continuă și uh, instabilitatea financiară în zonă oricum uh, este o problemă, iar oamenii plătesc cel mai mare problemă Există un teritoriu foarte vast, se numește Madre, Madre Grația și acest Madre Grația ar putea să fie simbolul renașterii poporului nostru, ar putea să ne dea o nouă speranță pentru promisiuni ținute în fața comunității care a intervenit și care a încercat să ajute orașul Taranto, pentru că permisul autorității de mediu nu a fost respectată de-a lungul anilor și întotdeauna a fost modificată și diluată, iar această legislație reprezintă o escaladare a garanțiilor care au fost oferite către tărie pentru ca aceasta să poată funcționeze și pentru a um, elimina intervenția justiției, uh, punând sub sechestru întreaga uh, oțelărie. Deci este foarte clar că nu există nicio dorință din partea Italiei să se rezolve această situație și uh, să se ofere um, populație din Taranto o soluție, pentru că niciodată aceste analize nu au fost făcute de organisme competente, în ciuda faptului că multe asociații au cerut și cer acest lucru de ani și ani de zile, pentru că starea generală a sănătății populației este una foarte îngrijorătoare și avem foarte multe documente oficiale și tot felul de mandate, cum ar fi cel de la ISPA, de pildă, avem mai multe fotografii videoclipuri și documente, uh, acest lucru înseamnă că nimic nu împiedică luarea unor măsuri și, practic, uh, în același timp, autoritățile italiene nu au dreptul, de fapt, să pericliteze dreptul la viață, uh, pentru că o serie de imagini și informații au fost transmise către Digi Mediu și către Comisie, însă Comisia ne-a dat ultima oară un semn în octombrie 2014 și de atunci au trecut șapte luni de când a trecut acest aviz motivat și de când situația s-a tot agravat și vă rugăm astăzi, noi PeaceLink, vă rugăm să ne ajutați, să țineți în intervenția noastră pentru Taranto și să uh, prezentăm această situație, să transmitem mesajul și în același timp uh, să nu mai permitem comisiei ca să se agraveze și să se ia toate măsurile care se impun. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult pentru o descriere foarte bună și mulțumesc și că n-ați depășit timpul alocat. și că nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. Și aș fi vrut în acest moment să dau cuvântul reprezentanței permanente a Italiei în acest caz însă nu a putut să ajungă din cauza că a avut loc un accident de mașină când erau ei pe drum. Acesta este motivul pentru care vom da cuvântul uh, comisiei și Giuseppe Manganaro este cel care va interveni. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Bună dimineața! Așa cum a spus și reprezentanta petenților, uh, uh, buna funcționare a domeniului siderurgic de la într-o face obiectul unei proceduri de încălcare, uh, în cadrul căreia, mai ales în octombrie 2014, s-a transmis autorităților italiene un aviz motivat, iar autoritățile italiene au uh, răspuns în uh, mai 2015 și după aceea au avut loc două întâlniri, una la nivel politic, alta la nivel tehnic, între Comisie și autoritățile italiene în luna martie 2015 ca urmare a reunii tehnice și au cerut astfel autorităților din Italia să ceară, să transmită, pardon, și alte documente, uh, pentru că în continuare există o serie de chestiuni care sunt neclare, având în vedere răspunsurile pe care le-am primit până în acest moment din partea autorităților din Italia. Ultima comunicare a fost transmisă în data de 24 aprilie și se face o evaluare la nivel de servicii și în același timp se face și o evaluare a uh, nenumăratelor documente care sunt transmise serviciilor comisiei de către petenți. Și toate aceste documente sunt um, luate în calcul, se ține cont de ele în cadrul procedurii de încălcare lansată și deci în baza tuturor acestor documente, odată încheiat um, evaluarea se va hotărâ de fapt, care este următorul pas care trebuie să fie adoptat în procedura de încălcare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult și acum colegiul cuvântul, doamna Ocken, sunteți prima? Da. Doamnă președinte, mulțumesc. Nu e prima oară când ne confruntăm cu această hotelărie și îmi amintesc chiar că au avut loc mai multe sesiuni în această comisie în care Taiani, care era comisar atunci, în care nu puteau să spună ce s-a întâmplat, dar în orice caz, dintr-o problemă de mediu, se transformase într-o, cum să spun, negociere a toxinelor și, practic, mi-aduc foarte bine aminte că a fost o experiență foarte neplăcută, dar uh, N-aș putea repeta acest lucru în amănunt. În orice caz, am senzația că la comisia ITRE se făceau lucruri, comisia venea cu tot felul de lucruri și aveam, conclu- avea, am tras concluzia în ITRE că făceau lucrurile fix pe dos. Practic, a venit o hotărâre, o sentință a curții și apoi însă autoritățile italiene au inventat alte legi, au eludat aplicarea ei. Deci nu mai era uh, ilegală problema, așa încât uh, oamenii continuă, continuă să sufere și deci dacă rog, n-am nimic împotriva producției de oțel, sunt convinsă că se poate face siderurgie și așa, în mod civilizat. În orice caz, comisia noastră rezolvă problema, nu mai acum Taiani comisar, uh, hardonului că nu mai e Taiani, uh, Taiani de timp europarlamentar și, mă rog, nu face decât să arunce cu voturi în stânga și în dreapta. În orice caz, uh, cred că Iată, am ajuns unde am ajuns, avem de-a face cu această petiție care ne-a fost înaintată și literalmente este cazul să intervenim și să luăm măsuri. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Domnul Marta are cuvântul, vă rog, domnule Marta. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și petenților. Mă bucur foarte tare că pot să deschid această dezbatere în legătură cu hidrologia, cu tineria, pardon, de la Taranto, pentru că și eu am participat la Taranto și sunt raport în legătură cu metodele de bază care vor să fie prezentate cât de curând și în cadrul primei mele vizite la Taranto um, am avut această ocazie. Am, uh, o parte a populației din Taranto um, în mod evident este victima unei polori foarte grave și chiar au fost mai multe sute de decese și acest lucru reiese din certificatele medicale și există o parte a populației care spun nu putem, domnule, să închidem hotelăria pentru că sunt locuri de muncă acolo. Bun, acum nu mă apuc să zic că uh, facem una ori alta. Eu sunt dintre cei care cred că se poate și să avem hotelărie și, și să rezolvăm problema. În orice caz, din câte înțeleg eu, problema acolo este că acționarul, familia Riva, până acum, nu și-a respectat niciuna dintre obligațiile legale în ceea ce privește respectarea mediului, în ceea ce privește investițiile în acest domeniu. Cred că, nu știu dacă am înțeles bine și aici vorbesc cu petenta, dar din câte am înțeles eu, statul italian și-a luat angajamentul de a investi 2 miliarde de, de euro pentru a de a asigura respectarea cerințelor de medii sănătății publice se pare că nu așa se întâmplă. În orice caz vreau să vă reamintesc că producție de 60%, dar Aș dori foarte tare ca și comisia să tragă de urechi statul italian ca să vadă uh, unde a ajuns în materie de investiții în ceea ce privește uh, respectarea investițiilor și vreau să vă reamintesc faptul că sănătatea publică nu se negociază și în același timp, deci nu ne târguim pe sănătate publică, dar să nu pierdem din vedere interesul general și anume acela ar fi ca toți cetățenii din Taranto și din Italia uh, să nu mai fie șantajați, deci nu trebuie să alegi între locul de muncă și sănătate, ci și una și alta. Dacă nu vă supărați, vrea să și răspundă doamna de la Pislink. Nu acum, spune președinta franceză, o să vă dau cuvântul după, după ce apucă și colegii să ia cuvântul. Domnul Chiriu. Sì, grazie Presidente. Ma io credo, da deputato italiano... Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de deputat italian, cred că E cazul să spunem că sănătatea publică nu se negociază. Dreptul la viață primează în fața dreptului la muncă. Însă n-aș vrea să lăsăm o imagine asupra țării și asupra guvernului nostru care este greșită. Eu nu aparțin coaliției guvernamentale, deci nu e o apărare din punct de vedere politic, ci o apărare a instituțiilor italiene. Și observ că aici situația din Ilva Taranto se, pre- se prezintă uh, ca și cum în fiecare zi oameni mor, oameni sunt uciși și guvernul Italiei uh, rămâne indiferent. Uh, guvern, autoritățile regionale nu se interesează, totul se întâmplă ca și cum n-ar fi nimic. Vreau să subliniez că nu stau așa lucrurile. Pe de o parte, sigur, trebuie să cerem ca dreptul la viață să fie respectat, să fie pus înainte oricărui alt interes. Aici, evident, toată lumea este de acord. Uh, pe de altă parte, nu pot să accept că aici se spune că guvernul italian a făcut presiuni la nivelul justiției, astfel încât în justiție să nu se decidă închiderea site-ului industrial. Sunt niște cuvinte foarte dure și nu putem afirma așa ceva, fiindcă justiția este separată de guvern în Italia. Încă o dată, nu vreau să fac o apărare a partidului, ci a instituției, guvernul Italiei și autoritățile regionale pentru că competențele care țin de sănătatea publică sunt regionale, poate că își fac puțin mai lent decât ar trebui treaba într-o situație complexă și dificilă, care nu poate să fie rezolvată cu pixul de aici din Parlament, dar care necesită evident ca fiecare instituțiile să joace rolul. Deci da, petiția trebuie să rămână deschisă și trebuie să ne facem auzită vocea, astfel încât guvernul să se mișcă repede. Dar, pe de altă parte, ca deputat italian, nu pot accepta ca Italia să fie prezentată ca o țară unde oamenii sunt omorâți și guvernul nu face nimic. Thank you very much. Eleonora Ebi. Mulțumesc, Eleonora Ebi. Mulțumesc. Eu aș vrea să subliniez faptul că aici și guvernul italian are o vină, o vină clară. Din păcate, ne confruntăm cu un fenomen catastrofal. Regiunea respectivă trăiește o catastrofă deja de ceva timp și, sincer, nu s-a făcut nimic pentru a schimba lucrurile. Și spun acest lucru pentru că, de exemplu, unul dintre lucrurile care lipsesc cu desăvârșire este o analiză epidemiologică, o analiză a nivelului de emisii pentru a identifica efectul combinat al substanțelor în cauză, nu o analiză axată doar pe substanța de referință care evident nu poate să ofere decât o imagine dezechilibrată și parțială în ceea ce privește impactul acelor emisii ale complexului siderurgic asupra sănătății. De asemenea, nu trebuie să lăsăm deoparte nivelul emisiilor atmosferice și nivelul um, substanțelor poluante care sunt deversate în regiune. Dioxina, până la urmă, ajunge în pământ, în producția agricolă, în alimentele pe care le consumă oamenii. Deci trebuie să ne preocupe și poluarea atmosferică, dar și poluarea solului. Toate aceste aspecte au fost abordate cu o prea mare lejeritate, aș spune, deocamdată. Și important este, de asemenea, să avem în vedere și decretul 7 dat de guvernul Renzi, care exclude plata daunelor pentru mii de victime care au solicitat aceste compensații. Prin urmare, societatea respectivă, care acum este sub formă de administrare extraordinară, colega mea vă va da detalii în acest sens, acum nu trebuie practic să plătească cei 30 de miliarde de euro ca despăgubiri pentru sutele de mii de părți civile. Deci iată că pe lângă dauna respectivă există și palma aceasta dată familiilor cărora nu li se recunoaște ceea ce au pierdut. Și vorbim aici despre mii de oameni. Prin urmare, e o petiție care trebuie să rămână deschisă pentru a face presiuni uh, astfel încât lucrurile se schimbe cât mai repede. Sí, grazie Presidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc petiționarei pentru că este prezent aici, pentru a ne prezenta o situație dramatică referitoare la orașul de unde vin eu. Și eu vin din Taranto. Comisia și guvernul Italiei pierd timp prețios, practic, ca să nu ia hotărâri ferme, însă de bun simț, care ar oferi protecție sănătății și mediului nu a fost uh, suficient ce s-a întâmplat în 2011. A fost o reexaminare la nivel judiciar în 2012, dar nu s-au făcut prea multe pentru protecția populației, a mediului și a celorlalte activități economice din regiune. De aceea, statul italian a emis șapte decrete pentru a întrerupe acțiunea judiciară uh, care aveau, prevedeau oprirea activității acestei companii. Există o analiză epidemiologică și aceasta spune că 387 uh, decese uh, s-au produs în 13 ani. Deci 30 de persoane au decedat în fiecare an, practic, datorită acestei poluări, se spune în acest studiu. Această poluare cauzată de complexul siderurgic cauzează probleme degenerative ale corpului uman care duc la bol și chiar la deces. Cum să numim acest lucru dacă nu un dezastru de mediu? Și aceasta este acuzația pentru care Ilva este acum anchetată, acest dezastru produs la nivelul mediului. Continua, continuarea activității ILVA este compatibilă cu protecția mediului, aș vrea să invităm un medic care să răspundă la această întrebare. De fapt, un medic s-a și pronunțat Datele epidemiologice au arătat că există o creștere a riscului de um, boli în primul an de viață, cu mult peste media națională și regională, pentru că substanțele poluante produse de ILVA depășesc bariera placentară pe lângă faptul că ajung în produsele alimentare. Există alte detalii pe care nu o să le citesc din acest studiu produs de un medic al Asociației Medicilor pentru Mediu, Însă este foarte important să se aibă în vedere că prevederile și dispozițiile de la Haga trebuie să fie puse în aplicare. Există hotărârea Curții Constituționale în acest sens care a uh, respins uh, ideea de neconstituționalitate împotriva IVA. Guvernul Italiei consideră că nu trebuie să pună în aplicare uh, dispozițiile care au fost sau hotărârile care au fost luate. Conform estimările APA, doar în urma inhalării 22.500 de rezidenți riscă să uh, dezvolte tumori, după care numărul acesta va ajunge la 12.000. Întotdeauna se menționează 12.000 cetățeni. Vorbim aici nu doar despre inhalare și îmi cer scuze, chei, în curând, uh, dar vreau să subliniez care sunt cererile din partea noastră. Și Bay are intenția să investească în această companie falimentară irosind 1,2 miliard, 1,2 miliarde de euro. Prin urmare, când vom avea curajul și coerența să aplicăm articolul 8 din Directiva 75 din 2010 pentru a opri funcționarea acestor instalații poluante? cine va fi responsabil în ceea ce privește uh, daunele împotriva mediului conform directivei 35 din 2004? Cine va trebui să ofere uh, despăgubiri pentru populație? Cine va răspunde pentru ajutoarele de stat de care beneficiază ILVA, care vin și din partea statului italian și din partea Uniunii Europene? Există de asemenea 120 milioane de euro care sunt alocați pentru um, refacerea surselor acestea de poluare deschise. Sunt fonduri europene absolut irosite și de aceea cerem să se formeze o comisie specială pe infracțiunile de mediu și cu privire la proasta utilizare a fondurilor europene. Infracțiunile de mediu reprezintă un aspect foarte grav la nivel european, la nivel mondial și în cazul de față afectează acest oraș Taranto. Mulțumesc, e dificil într-adevăr când ești așa de pasional și de implicat să respecti timpul alocat și evident dumneavoastră sunteți în această situație. Mulțumesc și acum domnul Marias. Mulțumesc domnul, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc petiționare care tocmai ne-a supus atenției o problemă extrem de gravă. Este vorba despre, așa cum a fost explicat aici, de către colegii noștri din Italia, este vorba deci despre o adevărată tragedie la nivelul mediului, o catastrofă Vorbim despre un combinat siderurgic care nu doar că poluează mediul, dar este foarte periculoasă pentru sănătatea publicului. Se poluează și solul și aerul, prin urmare trebuie să se aplice legislația europeană și să se protejeze sănătatea publicului. În niciun caz nu putem permite ca această catastrofă să continue, ca această tragedie extrem de gravă să meargă mai departe. Un al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez este utilizarea și exploatarea de către acest uh, complex siderurgic, acest combinat siderurgic, exploatarea lucrătorilor. E vorba despre lucrători care riscă, sunt amenințați cu șomajul. Deci, practic, este un șantaj cu pierderea locului de muncă lucrătorii sunt supuși unor mari presiuni pentru a continua genul acesta de activitate pentru a cere ca acest combinat să-și continue activitatea, deși poluează și amenință mediul, pretinzând că oferă locuri de muncă. Dacă dorim să avem o creștere durabilă, da, dar trebuie să protejăm și mediul alături de locurile de muncă. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, aceste încălcări nu pot să mai continue în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să ne ocupăm de toate aceste complexe. Uh, în, în Grecia există, de exemplu, multe combinate siderurgice care uh, își închid porțile. Mulți lucrători sunt în șomaj, alții lucrează cu normă redusă. Trebuie să găsim un plan în cazul acestor lucrători în domeniul siderurgic, cu respectarea normelor de mediu. Aceasta trebuie să fie noua tendință a activității noastre. Și aceasta este cea de-a treia concluzie pe care o tragem noi. Adică petiția trebuie să rămână deschisă, trebuie să exersăm presiuni la nivelul autorităților italiene pentru a respecta uh, mediul și Comisia Europeană trebuie să ia măsurile necesare. Mulțumesc! Mulțumim! Mulga Targan are acum cuvântul pentru doamna Hawken pentru o scurtă intervenție. Sanctions now because... Cred că ar trebui direct să cerem sancțiuni, pentru că acest dosar e în lucru de multă vreme și ar trebui ca industria să își uh, respecte rolul. Să-i spunem comisiei că a sosit timpul. Avem atâtea încălcări flagrante și acum trebuie să luăm acțiune. E pur și simplu inacceptabil să continuăm așa, pentru că uh, sistemul administrativ din Italia e total lipsit de transparență. Pentru că și cu asta ne confruntăm aici. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Cozolino. Forse dorim o Poate că ar trebui să luăm o decizie. Dat fiind că de luni de zile există aceste discuții Trebuie să vedem care sunt și documentele din 2013 și 2014, fiindcă această chestiune este deschisă de luni, de ani de zile. Trebuie să vedem cum putem uh, duce mai departe această procedură de infracțiune și să revenim din nou la nivelul Comisiei Europene pentru a trage concluziile a dialogului acesta între instituții pentru că ne confruntăm cu cel mai important complex siderurgic din Europa în momentul de față. Despre asta este vorba, că este vorba despre niște responsabilități enorme, publice, ale Comisiei Europene, ale statului italian și a, a companiilor private, pentru că acest complex siderurgic a început a fi uh, un complex siderurgic public, apoi a devenit unul privat. Vorbim despre o formă de gestionare foarte complexă a fost în proprietatea familiei Riva. Există o inițiativă a statului care încearcă să readucă proprietatea în spațiul public. Se vorbește și despre inițierea de programe de restructurare, de re, um, calibrare a acestui complex, program care nu a mai existat la nivel european într-o, asupra unui complex așa de amplu. Există mii și mii de lucrători care lucrează în acest complex siderurgic. Se vorbește despre 14-15 mii de lucrători în uh, întregul complex, deci vorbim despre un subiect extrem de complex. Sigur că putem vedea care sunt neajunsurile administrației publice, neajunsurile structurii politice în Italia. Putem iniția o polemică la nivel european. Ne pricepem foarte bine la acest lucru și întotdeauna uh, scotem în evidență uh, o imagine negativă sau neplăcută a țării noastre. Dar oricum, situația este una dificilă și soluția nu e la îndemână. Dacă mâine dimineață s-ar hotărâ ca respectivul complex siderurgic să se închidă, nu ar fi o soluție, pentru că și din acest punct de vedere trebuie să existe studii, din punct de vedere epidemiologic, din punct de vedere al ă, amenajării site-ului respectiv și de aceea, eu cred că ar trebui să existe o evaluare, ar trebui să se revină apoi în Comisia Petiții după acest dialog instituțional pentru a înțelege cum evoluează procesul de infracțiune. Nu există prea multe informații pe care le avem din partea Comisiei, evident pentru că dialogul este în curs de derulare, deci nu se pot da așa de multe informații. Și, evident, pot, petiția aceasta nu este doar o simplă chestiune de mărturie. Putem să revenim să discutăm atunci când avem niște lucruri concrete, niște acte concrete întreprinse de uh, instituții. Dacă nu, sigur, fiecare poate veni cu propria opinie, cu propria evaluare, cu poziții rezonabile, dar lucrurile n-ar evolua. Și uh, am, ajunse, am ajunge la o discuție de dragul discuției. Asta este ultimul lucru de care avem nevoie, având în vedere că ne confruntăm cu niște probleme așa de grave. Thank you very much. And I'm, I'm... Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul petiționarului. Vă rog frumos să interveniți și după câte vă dați seama, ați văzut că noi avem toată înțelegerea pentru acest caz. E Europa. Noi cu toții uh, suntem sensibili la ceea ce se întâmplă în Europa răspundere. Mulțumesc foarte mult. Vreau înainte de toate să răspund referitor la cifrele pe care le-ați menționat noastră. Noastră vorbeați de 2 miliarde care au fost puse la dispoziție de guvernul italian. Ați fost dumneavoastră. Însă, prevederile ultimului decret și care ar trebui să fie puse în practică, nu s-a întâmplat acest lucru. Prevăd 400 de milioane de euro, care, având în vedere suma de 1,8 miliarde cerute de cei de la Taranto pentru a putea renova și retehnologiza uh, comiatul siderurgic nu sunt suficiente și se impune și vreau neapărat să mulțumesc domnului Danato și sunt obligată să răspund domnului uh, deputat Cotolino sau domnul deputat Cotolino în legătură cu deficiențele politice. Cred că în ceea ce privește Taranto, cred că există totuși o anumită certitudine în legătură cu faptul că rata de mortalitate foarte ridicată și mortalitatea infantilă este într-o continuă creștere, astfel încât nu încape îndoială în legătură cu ineficiența instituțiilor italiene în ceea ce privește problema utilăriei de la Ilva. Este un combinat de rugi curiaș și niciodată nu a existat o asemenea provocare, o asemenea retehnologizare. Într-adevăr, Există tot felul de justificări cu mile, însă viața cetățenilor italieni pentru statul italian și pentru guvernele care s-au slujit la putere ar fi trebuit totuși să reprezinte principalul motiv pentru a interveni. Dacă un combinat ca cel de la Ilva este greu de administrat pentru că oțelăria de la Ilva Orătăria Ilva, mă scuzați, nu a fost bine administrată în ultima vreme, dacă însă statul italian nu e în stare să administreze, dacă nu se poate administra pur și simplu pentru că problemele care se prezintă din punct de vedere economic și financiar și de mediu, precum și ai pactului social, au devenit așa de neacceptat, după părerea noastră, aceste nu pot fi decât două hotărâri. Ori Ilva, otelăria, respectă standarde, lucru care sigur costă foarte, foarte mulți bani, bani și necesita și un timp extraordinar, sau dacă nu, nu putem uh, să punem în spatele unui, unui întreg oraș uh, producția siderurgică italiană, pentru că producția totuși nu afectează numai copiii, pentru că efectul hotelierii de la Il, hotelierii Ilva, pardon, afectează întreaga Italia, pentru că amprenta dioxinei Ilva a fost constatată, a fost decelată în urmă câteva zile de studii la Milano, iar orașul Taranto, locuitorii din Taranto, în temeiul studiului care s-au făcut și după calcule statisticile epidemiologice și conformitate cu datele științifice pe care s-a întemeiat acest studiu, locuitorii din Taranto au o stare de sănătate compromisă nu doar în momentul actual, ci și următoarele generații sunt afectate. De aceea, populația nu mai poate, nu poate accepta ca o lege după alta, nu știu, am, au fost adoptate șapte legi și chiar în cursul de dimineți de la Taranto ne-au parvenit fotografii și videoclipe Um, care ne arată că există o adevărată perdea de pulver care acoperă orașul. Deci nu mai putem accepta să existe acest lucru. Și practic cei care nu plătesc, până la urmă, sunt um, și cei care suferă, de fapt, sunt uh, cei din Taranto. Într-adevăr, domnule D'Amato, trebuie să vă spun situația care există acum în Taranto este de neacceptat. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Comisia e încă în sală și este, ar fi interesant dacă, foarte pe scurt, ați interveni încă o dată. Dar înainte, doamnă D'Amato, vă dau încă o dată cuvântul. Iată, uh, mă adresez comisiei, i-ați ascultat pe colegi. Ar fi foarte util dacă ne-ați uh, putea prezenta care sunt intențiile dumneavoastră pentru viitor. Vă rog frumos să ne oferiți un răspuns. Dar mai întâi, doamna D'Amato. De un act de, de... Este vorba de uh, un act de curaj în fața unui întreg oraș și a unui întreg provincii. Vorbim de sănătate, vorbim de economie, vorbim de locuri de muncă. În momentul în care de face cu 14.000 de angajați, adică un oraș întreg, o întreagă agricultură, există și turism, pe deasupra toate acestea au de suferit, ajung să moară 200.000 de locuitori, din păcate, uh, chiar dacă este o companie de, atât de mare, avem totuși 43% șomaj în Taran, Taranto, care eh, șomaj nu poate să le permită oamenilor să aibă bunăstare economică, acces la servicii de sănătate. Deci dacă închidem oțelăria și spunem că nu se mai poate produce oțel, la Taranto creăm o nenorocire. Mulțumesc, domnule Martin. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Repede, repede, pentru că tot vorbim de răspunderi și vorbim de lipsurile Europei. Există astfel de lipsuri și la nivel judiciar, și anume că acționarul, familia Riva, de fapt s-a exilat în Anglia și, de fapt, nu spun acest lucru pentru a reduce responsabilitatea autorităților publice, dar, în orice caz, pot să spun că principalul răspunzător este familia acționară, Riva, și cred că dacă îi căutăm de bani, găsim în Elveția să-și permite aceste investiții. Mulțumesc uh, colegilor care au intervenit uh, cea mai devreme. Următorul raport, la următorul raport va trebui să ne modificăm atitudinea și pur și simplu nu vorbim doar despre o industrie care asigură locuri de muncă în detrimentul sănătății publice, ci și una și cealaltă. De aceea cred că lobiștii, oricine ar fi ei, de unde ar veni ei, care tot fac lobby pe lângă comisie, ca să, aceasta să poată permite să polueze în continuare această oțelărie, vor înțelege ce facem noi aici, până la urmă. Stați un pic, nu v-am dat cuvântul, spune doamna președinte, doamnei Donato, stați așa, nu v-am dat cuvântul, nu v-am dat cuvântul avem de-a face cu o situație foarte ciudată, da? Deci mai avem timp, pentru că mai sunt, a, nu mai avem timp, pardon, pentru că mai avem că doi colegi, domnul Codzolină și domnul Marias, vor și ei să intervină. Câte un minut fiecare, după care am pus punct listei de oratori, pentru că, după părerea mea, s-a spus ce era de spus. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că există aici un conflict. Pe de o parte avem protecția mediului înconjurător a sănătății publice, de cealaltă parte ocuparea. Aceste lucruri nu trebuie să fie conflictuale. Nu se poate să avem industrii care să distrugă mediul înconjurător sau care să distrugă sănătatea, dar pe care dacă le închizi, oamenii rămân fără loc de muncă. Inacceptabil așa ceva. Trebuie să existe măsuri uh, în așa fel încât să fie respectate normele în vigoare. Pentru asta e necesar ca producția oțelului în Europa să fie reformată. Pentru că nu se poate ca Draghi să cheltuie 1,1 miliarde de euro în acest domeniu și totuși să apară aceste probleme. E o economie de cazinou cu achiziționarea acestor titluri de valoare. Îmi pare foarte rău. Chiar trebuie să discutăm despre acest subiect și să trimitem dosarul, de exemplu, la Econ. Mie mi se pare că în Europa, pentru producția oțelului, trebuie făcute anumite investiții pentru a contracara aceste probleme. Să știți că sunt probleme care nu apar doar în Italia, de exemplu și în Grecia sunt sunt închise fabrici întregi, se pierd locuri de muncă și nu se, nu se poate să continuăm așa. Mulțumesc, domnul Cozolino. Pe short intervention. No, no, eu insist. Să vreau să o țin pe mea, nu mă refer pe fond, nu pe fondul problemei intervin eu. Dacă vrem, n-avem decât să discutăm noi între noi. Părerea mea este că toată procedura este foarte complexă și e nevoie de soluții poate mai uh, energice decât cele care au fost adoptate până în momentul de față. Nu pun la îndoială nici datele epidemiologice și cu atât mai puțin efectele pe care producția siderurgică le are asupra cetățenilor din Taranto, nici efectele caracteristice în general. Însă ceea ce încerc eu aici să ne reamintesc nouă tuturor este că dacă nu dorim să se întâmple ca această petiție să se transforme în a nu știu câta dovadă nu știu, a dezbaterilor care au loc și a comisiilor care au aici, v-aș ruga, dacă se poate, să cerem președinției Comisiei să revină totuși la dezbaterea acestei probleme în momentul în care uh, se va ajunge în relația dintre Comisia Europeană și ce se întâmplă acum, se va ajunge la lansarea procedurii de încălcare. Adică trebuie să venim să spunem, fraților, trebuie să se implice și Comisia PETI care să ducă la anumite concluzii. Deci asta este solicitarea mea. Deci nu vreau să mă refer pe fondul problemei, repet, pentru că discuția în acest moment este una care um, presupune opinii diferite. Există probleme referitoare la resurse, nu avem resurse pentru a putea lansa un program de renovare, un program de tehnologizare de acest gen, pentru că vorbim de uh, 1% din PIB-ul întregii țări, dar însemna să facem tot felul de manevre economice ca să scoatem de 2 miliarde. E clar că există probleme, că nu există resurse disponibile. În același timp că proprietatea privată, ok, nu s-a comportat tocmai bine, pentru care și eu ne confruntăm încă o dată cu probleme uriașe, dar n-aș irosi ocazia care ni se oferă cu această petiție uh, ca să ar trebui să discutăm această problemă acum, în momentul în care și Comisia și Guvernul vor ajunge la o decizie concretă și care să fie și plauzibilă. Mulțumesc! Și acum o să dau încă o dată cuvântul Comisiei. Cred că ați ascultat ce părere au colegii, au, s-au făcut tot felul de propuneri, de aceea Aș vrea să spuneți foarte pe scurt ce intenție are Comisia. Eu, prezent. Mulțumesc, doamna președinte. Nu știu, nu știu ce treabă are Comisia, de unde știu ce intenție are Comisia. În orice caz, în acest moment sunt în curs o serie de schimburi um, de opinii cu guvernul italian. Noi evaluăm în acest moment documentul care ne-a fost trimis cel mai recent, adică pe 24 aprilie. Analizăm tot ceea ce ne-a transmis partea care a făcut denunțul și Odată încheiată această evaluare a întregului uh, material, se va lua o hotărâre în legătură cu în care se va proceda mai departe. Vă spuneam și mai devreme, s-a transmis un aviz motivat în octombrie 2014, acum, în mod normal, ce urmează după transmiterea unui aviz motivat este uh, verificarea dacă s-a, dacă s-a soluționat problema și apoi se depune o cale de atac, se recurge la o cale de atac în fața Curții de Justiție. Dar uh, dacă ăsta va fi rezultatul procedurii în curs, n-am de unde să vă spun eu. Nu e treaba mea să vă spun acest lucru. Mulțumesc. Sau Bine. Chiar vreau să încheiem cu acest subiect, dar într-un fel care să ne ajute să progresăm. E o petiție veche, e o problemă care durează de ani de zile, oamenii suferă, nu e niciun dubiu. Comisia aceasta are tot interesul de a îndrepta lucrurile. Sănătatea publică nu este un bun negociabil. Trebuie să luăm asta foarte în serios. Comisia ne transmite că în urmă cu o săptămână a primit informații noi. Vor trebui adăugate la dosar. Și comisia vrea să revină cu informații la comisia noastră, dar aș fixa un termen limită. De exemplu, înainte de sfârșitul lui iunie să primim informațiile relevante cu privire la acest caz. Știu că ați primit recent informațiile, știu că nu s-a făcut încă o analiză, dar Poate că dacă cerem comisiei să revină la Comisia PETI în două luni de zile, sunt totuși două luni, cu o analiză completă a situației, atunci vom reuși să repunem pe ordinea de zi acest subiect în așa fel încât să venim cu propuneri. E acceptabil pentru colegi? Foarte bine. Vă mulțumește acest răspuns? Da, spune petiționarul din sală. Ar fi fost, desigur, foarte util ca reprezentanța permanentă italiană să fie în sală astăzi, dar uh, iată că nu s-a putut. Tot ce putem face este să transmitem cele mai bune gânduri persoanei uh, implicate în accidentul din această dimineață sperând că mai târziu vom putea discuta și cu cei de la reprezentanța permanentă. Mulțumesc foarte mult! The next case that we have on our agenda is the petition 20. A urmează acum petiția 2191 a lui Piero Bruni din 2013 în ceea ce privește poluarea lacului Bolsena din Italia, iarăși. Petiționarul, domnul Bruni, este în sală. Dumneavoastră sunteți, domnule Bruni, președintele uh, Asociației Lago di Bolsena. Vă dau direct cuvântul rugându-vă să vă limitați la cele 5 minute alocate. Poftiți, vă rog. Uh, buongiorno, grazie Presidente. Dunque, l'Europa ha iniziato una procedura di infrazione contro... Bun, uh, Uniunea Europeană a inițiat procedura de infracțiune împotriva Italiei pentru că nu a stabilit măsurile necesare pentru a conserva și a reamenaja uh, lacul uh, Bolsena. Există de asemenea riscul unei alte proceduri de infracțiune împotriva Italiei pentru că lacul Bolsena trebuie să aibă o calitate ecologică îmbunătățită uh, pentru perioada 2008-2015. Vorbim de șapte ani. Există doi parametri chimici care trebuie să fie utilizați pentru a determina starea lacului. Nivelul fosforului total, care cauzează eutrofia lacului, și nivelul arsenicului, care este o substanță cancerigenă și care ajunge în apă și după aceea în sistemul de apă potabilă. Prin urmare, vorbim despre un lac special, un lac vulcanic care este uh, înconjurat de un teren vulcanic poros care absoarbe apa. Prin urmare, vorbim aici despre niște mase subterane de apă care se extind până la linia neagră pe care o vedeți pe hartă, care delimitează bazinul hidrologic al lacului. Ploaia care cade la nord, în afara bazinului respectiv, apa respectivă ajunge în râul TDR și în mare. Apa care intră în granițele marcate de linia neagră respectivă ajunge în lac prin apele subterane superficiale, după care din nou în mare. Ploaia, deci, care cade în limita respectivă cu linia neagră pe care o vedeți pe hartă, uh, topește, dizolvă substanțele pe care le găsește în sol, printre care și îngrășămintele agricole care conțin fosfor și apoi apa respectivă ajunge în lac. În plus, în sus, înspre nord, există o localitate numită Castel Giorgio, unde trebuie să fie instalată uh, respectiva instalație care produce arsenic și respectiva substanță, respectivul arsenic, ajunge, se scurge în sol, de unde este dus de apele subterane în lac, apoi în afluent către râu și în mare. Pentru a limita ca fosforul să se scur, fosforul care vine din deșeurile urbane să se scurgă în lac, există un canal de colectare care înconjoară lacul, însă după cum vedeți este incomplet. Există câte, câțiva kilometri de lac în partea de vest care nu sunt acoperiți și acolo există uh, și zone de camping, case, restaurante, locuințe. Vorbim deci despre uh, scurgeri de deșeu care conțin fosfor și care ajung în lac prin partea respectivă. Aici aveți uh, respectivul canal de colectare într-o stare foarte proastă și vedeți acele scurgeri reziduale care au lungim de kilometri și care persistă zile întregi pe suprafața lacului. În urma măsurătorilor făcute, iată care sunt rezultatele și constatăm că concentrarea fosforului în uh, lac este în creștere era în jur de 8-9 micrograme pe litru în 2004 și astăzi, acum câteva zile am măsurat, s-a ajuns la 14,75, ca să fim exact miligrame pe litru, micrograme pe litru. Prin urmare, nu putem vorbi despre o îmbunătățire din 2008 până în prezent. În al doilea rând, măsurile de reamenajare trebuie să aibă ca obiectiv reducerea nivelului fosforului la nivelul anterior, adică sub 10 micrograme pe litru. Acest lucru trebuie să fie privit ca un obiectiv care trebuie atins cu orice preț. Situația arsenicului este reprezentată aici. În dreapta vedeți că lichidul geotermic, cel cancerigen, este prelevat de sub bazinul râului Tevere, deci în afara bazinului lacului, la suprafață uh, intră în strat și apoi este repompat după ce a fost răcit în formațiunea geotermică sub presiune, sub bazinul lacului Bolsena. Dat fiind că Uh, formațiunea aceea care apare în violet intermediar nu este perfect impermeabilă, o parte a arsenicului respectiv va ajunge în lacul Bolsena. Prin urmare, În concluzie, Obiectivul precis trebuie să fie să revenim la 10 micrograme pe litru în cazul fosforului și dat fiind că apa din lac este folosită ca apă potabilă, Obiectivul este să revenim sub 10 micrograme pe litru Și dat fiind că arsenicul este la nivelul de 6 micrograme pe litru, e clar că lacul are o imensă cantitate de apă potabilă. Pentru a produce 5 MW de curent să distrugem un lac cu așa cantități mari de apă potabilă e imposibil. Apoi, Trebuie să stimulăm agricultura biologică în bazinul lacului, trebuie să existe un plan de gestiune care a fost elaborat de Universitatea Tușa Viterbo și care a fost finanțat din fonduri europene. După care proiectul a ajuns într-un sertar și toată lumea a uitat de el. Trebuie să existe un organism care să certifice faptul că ă, descărcările publice și private respectă normele. Toate deșeurile care sunt deversate în lac, prin canalele acelea, trebuie să respecte normele în vigoare și nu trebuie să fie autorizată geotermia atunci când aceasta permite ca substanțele să ajungă în pânza freatică. Și cam atât. Mulțumesc, sper că am reușit să acopăr tot. Thank you very much. Now I give the floor to the commission. It's the... Mulțumesc și acum dau cuvântul uh, comisiei reprezentată de domnul Manganaro. Mulțumesc, doamna președinte, și bună dimineața tuturor. Așa cum spunea și, uh, petenta, și petentul este o procedură deja pe rol lansată de către comisie în legătură cu problema acestui lac. Și momentan nu este vorba de o procedură de încălcare, este vorba de o procedură de anchetă uh, și au fost realizate serie de schimburi cu autoritățile italiene și ultimul răspuns l-am primit în cursul lunii aprilie. Iar ancheta până în momentul de față a confirmat următoarele lucruri, și anume situația referitoare la poluarea lacului Bolsena este cauzată de doi factori în principal. Odată este vorba despre caracterul neadecvat al modului în care sunt tratate apele individuale urbane, deci tocmai s-a vorbit despre acest lucru, intervenția um, petentului și, pe de altă parte, există o altă sursă de poluare care, pe care reprezintă uh, activitățile agricole. De aceea vorbim despre o poluare cu nitrați, deci cu sulfat, iar în ceea ce bă, e clar că dacă nu se rezolvă aceste două probleme, aceste două surse de poluare, aceste dosuri de presiune asupra lacului va fi foarte complicat și foarte greu să fie respectați parametrii de calitate pentru resursele de apă pe care le prevede, așa cum le prevede directiva referitoare la apă, deci 60, directiva 60 din anul 2000. În ceea ce privește prima dintre probleme, și anume aceea a tratamentului, modul în care uh, sunt tratate apele reziduale urbane neadecvate care sfârșesc în lac. După ultimele date actualizate prezentate de către autoritățile italiene, activitățile făcute în ceea ce privește adaptarea instalațiilor de epurare, deci întregul sistem de epurare a apelor reziduale urbane din aglomerația urbană unde se regăsește și lacul Bolsena, au fost lansate de puțină vreme sau în orice caz vor începe cât de curând și um, încheierea acestora este prevăzută în luna mai 2017, iar Comisia în această procedură își rezervă dreptul de a urmări um, continuarea acestor lucrări și de altfel uh, Uh, cred că vă amintiți și amintesc membrii acestei comisii uh, faptul că a mai fost problema uh, deșeurilor urbane care nu sunt corect tratate. Există o problemă de sistem deja în Italia pentru că deja există o grămadă de probleme în acest sens avem deja trei proceduri de încălcare lansate pe această temă și care acoperă mai mult de 100 de um, aglomerări urbane de la nord la sud. Și de aceea Sperăm că în ceea ce privește lacul Boltena, aceste lucrări care sunt în acest moment prevăzute se vor și realiza. În ceea ce privește acum uh, al doilea punct uh, și anume poluarea cu nitrați care rezultă din activități agricole, Există o directivă din anul 1991 care prevede ca anumite zone din teritoriile statelor membre, unde data de poluare de acest gen este mult prea mare, ar trebui să facă obiectul anumitor măsuri și, înainte de toate, ar trebui să fie considerate zone vulnerabile din cauza nitraților. Momentan sunt în curs de realizare o serie de contacte între Italia și Comisie, tocmai pentru a lămuri de ce până în momentul de față uh, lacul Bolsena nu a fost introdus printre zonele care sunt considerate vulnerabile uh, la nitrați și uh, așteptăm tot din partea Italiei o nouă actualizare a situației și abia atunci o să hotărâm dacă va ajunge Comisia la concluzia că în termenul directivei din 1991 lacul Bolsena trebuie să fie considerat ca zonă vulnerabilă, vulnerabilă la nitrat, atunci Comisia va cere autorităților italiene tocmai acest lucru și anume să facă acest lucru, să considere zonă vulnerabilă acest lac. Deci, odată ce această zonă este considerată vulnerabilă, autoritățile sunt obligate apoi să ia măsuri care vizează uh, tocmai să reducă emisiile de nitrați în zona vizată. Vă mulțumesc. Muchas gracias. Es el turno de los diputados. Mulțumesc. Acum trebuie să intervină colegii parlamentari. Eu mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu domnului Bruni pentru că um, semnalat această problemă atât de importantă care se referă la nu știu câtele acaz, de fapt, în care, din păcate, în Italia uh, se întâmplă să nu se acordă suficientă atenție, de fapt, uh, administrării adecvate a resurselor noastre și a teritoriului nostru. Și uh, se întâmplă de prea multe ori să avem de face cu situații de acest gen și, și în această situație este uh, emblematic faptul că se vorbește totuși în mod sistematic de unul dintre uh, locurile cele mai importante din provincia Lazio și practic eforturile de a proteja uh, toată această zonă au fost zadarnice pentru că măsurile prevăzute, măsurile de conservare care de fapt ar fi trebuit să fie puse în practică și să fie prezentate deja în 2013, de fapt uh, au fost prea blânde aceste măsuri pentru că am văzut foarte clar, ne explica și petentul, că este vorba tocmai de niște prevederi care nu sunt suficient de stricte în ceea ce privește nivelul lacului și mai ales uh, restricțiile impuse, precum și monitorizarea uh, embarcațiunilor. Deși este evident că sunt alte măsuri care trebuie să fie adoptate și, de asemenea, în ciuda faptului că eh, a existat un plan pe care, um, care a fost făcut uh, și cu fonduri europene de către uh, universitate și care dau informații foarte clare în legătură cu modul în care se poate îmbunătăți uh, situația și în acest caz avem o problemă și anume măsurile care trebuie să fie luate și care sunt propuse chiar de autoritățile locale și chiar de cei de la nivelul uh, comisiilor, nu știu, care ar putea interveni cu soluții pentru îmbunătățirea situației și care, de pildă, uh, afectează tot ce ține de resursele geotermice. Acest lucru ar însemna să fie monitorizate descărcările și deversările abuzive, pentru că acestea, bineînțeles, că afectează uh, bunăstarea lacului și ce se întâmplă cu cei care colectează, deci colectorul um, canalizării Mie mi s-a părut foarte important, cel care colectează dejecțiile, mie mi s-a părut foarte important ca această petiție să rămână deschisă în continuare pentru că această procedură de anchetă și în același timp de încălcare, nu? pentru că totuși vorba de încălcarea directivei cadrul referitor la ape și din păcate Italia uh, încalcă prevederile acestei directive și de aceea cred că este foarte important să menținem acest lucru. Adică să menținem atenția asupra acestei probleme. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sì, grazie Presidente, anch'io ringrazio. Mulțumesc, doamna președinte, și eu doresc să mulțumesc petentului pentru uh, prezentarea foarte clară pe care a făcut-o și mai mult s-a și încadrat în timp și ne-a și arătat în ce măsură avem de-a face cu un subiect cât se poate de complex, care însă ține de o altă industrie din țara noastră și anume e vorba de domeniul turismului. Cu alte cuvinte, vorbim de un lac care are un potențial turistic extraordinar, și care face parte din ceea ce numim turismul durabil, care reprezintă o sursă fundamentală, o pârghie esențială pentru economia noastră italiană. Și ca orice problemă care este complexă, avem de-a face cu niște situații care se bat cap în cap. Acum uh, vă dați seama dacă toată partea occidentală nu are un colector pentru dejecții, nu are un bazin de colectare cu stație de epurare, acest lucru o, nu permite reglementarea a unei turistice, de aceea colectoarele de dejecții sunt absolut necesare în orice caz. Deci dacă rezolvăm această problemă, ă, slujim interesul turismului. Acest lucru nu înseamnă că aici interesul de bază, dincolo de cel de uh, mediu și economia uh, turistică, sunt și o dimensiune foarte importante pentru această zonă și sunt de acord cu colegul nostru, mai ales având în vedere faptul că nu s-a lansat procedura de încălcare, dar în orice caz o anchetă tot s-a făcut, tot se face. Eu cred că uh, acest lucru ne arată că este un moment foarte bun ca această petiție să rămână deschisă. Mulțumesc, doamna Alkin. E cam penibil că de fiecare dată când avem de-a face cu o situație din Italia, totdeauna este o încurcătură, este ca la Valamuc, pentru că legislația de mediu acolo este cât se poate de încălcită și, uh, bineînțeles, de ce să rezolvi tu problema dacă poți câștiga bani acolo unde uh, Uh, nu există legislație. În alte țări se poate și nu sunteți cu nimic mai prejos, nu sunteți mai proști decât noi. Puteți rezolva foarte bine problema și câștiga și bani. Și se poate face pe deasupra și în mod transparent. Mi-aduc foarte bine aminte când ne ocupam de problema deșeurilor în Lazio și nu numai în Lazio și am văzut acolo cum își pasau pisica, nimeni nu era de bine, nimeni nu avea răspundere. Cred că Totuși, uh, clasa politică din Italia ar trebui totuși să facă apel la oamenii cu scaun la cap din Italia uh, să uh, ia foarte în serios problema de mediu și de fiecare dată este așa o chestie foarte încălcită când în Italia. Intervenție fără microfon. Dar, în mod evident, amuzant, având în vedere reacția din sală. Algun deputat mai? Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci o să dăm cuvântul încă o dată petentului. Eh, Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul exprimat și vreau să insist încă o dată asupra uh, pericolului geotermiei pentru că această autorizație poate să iasă în câteva luni Uh, pentru că dacă nu, s-ar putea să fie prea târziu, pentru că sunt cel puțin 22 de solicitări de concesiuni de geotermie în zona lacului Bolsena și dacă vor fi acordate acele permise, acele autorizații, o să iasă o nenorocire. A ver. A ver, está en uso de la palabra el peticionario. Vamos a... Voy, voy, voy. Domnul, mai există totuși o anumită ignoranță totuși în jurul acestui lac. Există o problemă și anume nu se știe că acolo este fosfor și nu azot. Există un pic de neștiință, deși deci fosforul este cel care este cel mai important pentru lacul Bolsena. Poate la alte lacuri ori fi alte substanțe, deci conținutul chimic acolo foarte mare este de fosfor în Bolsena. Bien, ¿les parece entonces que de acuerdo con lo que hemos oído sunteți de acord, având în vedere cele auzite, ca petiția să rămână deschisă? Propun să transmitem o scrisoare autorităților italiene pentru ca împreună cu Comisia să ducă mai departe această investigație și să clarifice lucrurile. Da, sunteți de acord? Dacă da, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Petiția prezentată de Alexandro Sanchez, de naționalitate spaniolă, în numele Fundației ECO, privind presupusa încălcarea directivei 2850 din 21 mai, privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa de către comunitatea Madrid și de către Consiliul Local Madrid-Spania. Are cuvântul Marta Nonies. Marta Muñoz Cuesta. Marta Muñoz Cuesta. Marta Muñoz Cuesta soy yo, de la Comisión Europea. Bună ziua, da, eu sunt, reprezint Comisia Europeană. Ah, ok, pues doy la Bun, atunci dăm cuvântul domnului Alessandro Sanchez, directorul Fundației ECO. Mulțumesc, doamnă președintă. În 2011, ECO a denunțat Comunitatea Autonomă Madrid și Consiliul Madrid, care a încălcat directiva privind calitatea aerului și atmosfera în Europa. Ne-am referit în special la particulele în suspensie, PM10 și PM2,5, NO2 și ozonul. Această petiție era întemeiată, dat fiind că Comisia Europeană a prezentat de curând un raport motivat pentru nerespectarea valorilor particulelor în suspensie în Madrid. Fără îndoială, Madridul a ajuns în instanță pentru faptul că a încălcat în mod repetat directiva referitoare la NO2 și ozon, unele dintre cele mai periculoase, cei mai periculoși poluanți pentru sănătatea umană. Peste 20 de mii de morți premature se produc în fiecare an în Spania, 12.000 dintre care în uh, Madrid. Există mai multe rapoarte elaborate de uh, ONG-urile de mediu și ecologiste care arată din, că din 2010, din 2014 nu au fost respectate valorile de NO2 în Madrid și în comunitatea autonomă inclusiv în primele zile ale lunii ianuarie din 2015, când s-au depășit deja uh, limitele anuale în 16 din cele 24 stații de măsurare în Madrid și asta doar în 5 zile. Și mai îngrijorător, având în vedere efectul asupra sănătății, sunt nivelurile de ozon. Directiva 2008-50 spune că nu se pot depăși valorile de azot în trei ani consecutivi. Aceste valori Uh, sunt depășite în mod obiectiv în întreaga comunitate de Madrid din 2011, conform datelor oficiale ale aceleiași comunități autonome. De aceea cerem ca Parlamentul să invite Comisia Europeană să deschidă o procedură de infracțiune în uh, Curtea de la Luxemburg pentru încălcarea sistematică a valorilor de și o zonă în Madrid și comunitatea autonomă pentru a evita consecințele sanitare pe care aceste, acest poluant le produc asupra cetățenilor comunității Madrid. Are acum cuvântul Comisia. Marta Munoz. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. Aș vrea să, refer, să mă refer la cele trei aspecte menționate aici în mod separat. Contaminarea cu particule, oxid de nitrogen și azot și ozon. O să mă refer și la situația particulelor. În acest caz, procedura de infracțiune este mai avansată. Am deschis o astfel de procedură de infracțiune pentru depășirea valoarelor limită în anumite zone din Spania. Procedura este în derulare și iată de unde s-a pornit. Comisia a făcut, a transmis o scrisoare pe 22 februarie în 2013 comunității autonome pentru încălcarea articolelor 13 și 23 din directiva privind calitatea aerului. Am primit un răspuns din partea autorităților spaniole, după care Comisia a studiat răspunsul și a emis un aviz motivat în octombrie 2014, care se regăsește ca parte a dosarului de studiu. Avem deci acest răspuns al autorităților spaniole și, după cum știți, informațiile oficiale referitoare la calitatea aerului emise de statele membre în septembrie în fiecare an, cel mai târziu, există și din partea Spaniei, pe bază directivei privind calitatea aerului, articolul 27, avem din o astfel de informații uh, din septembrie 2014 și corespund standardelor de calitate a aerului din 2013. În ceea ce privește situația particulelor, în conformitate cu acest raport din partea Spaniei, s-a depășit nivelul din 2005 în 2013 în 5 zone, în 5 aglomerații urbane și în 2010-2013 o nouă zonă s-a adăugat acestui grup. Valoarea limită anuală de particule a fost depășită de la intrarea în vigoare a acestor valori limite în Asturias, în zona Asturias, din 2005 în 2013. Comisia deci știe că lucrurile stau așa, procedura a fost inițiată, avem un aviz motivat emis în 2014, octombrie, și pe baza răspunsului primit din partea Spaniei și analizat de comisie și a datelor privind calitatea aerului comunicat oficial de Spania, comisia va determina care sunt acțiunile care trebuie întreprinse în continuare. În ceea ce privește oxidul de azot, vă pot spune că în prezent Comisia a transmis o petiție, o solicitare de declarație oficială Spaniei, în care cerem informații cu privire la măsurile adoptate pentru respectarea valorilor limită de NO2 și cu privire la data pentru care aceste uh, niveluri vor fi respectate. Am primit un răspuns pe care îl analizăm în momentul de față și vă pot spune că, în conformitate cu ultimele date privind calitatea aerului, în 2010 până în 2013, deci în întreaga perioadă, valorile au fost depășite în zona Barcelonei, în Madrid, au fost depășite valorile limita anuale de NO2 și valorile zilnice în 2010, 11, 12 și 13, în zona Madridului, au fost depășite Ultimele date ne arată însă că lucrurile au fost mai rele în 2012 decât în 2013. Vom studia aceste date pe care le-am primit oficial din partea Spaniei și răspunsul primit din partea autorităților Spaniei la solicitarea oficială pe care a transmis-o Comisia Autorităților Europene, după care vom determina care sunt acțiunile cele mai potrivite de întreprins. În ceea ce privește situația ozonului. Obligațiile sunt diferite față de ceilalți contaminanți pentru că valorile limită nu creează obligații absolute. Pentru ozon este vorba de valori obiective care și trebuie să nu fie luate măsuri disproporționate în acest sens. Deci cam asta este situația în ceea ce privește NO2-ul și ozonul din perspectiva Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim! Am revenit, a trebuit să rezolv o urgență. Cu plăcere vă pot spune că reprezentanții reprezentantul reprezentanței permanente italiene, domnul Nicola Minassi, care a fost implicat într-un accident, nu a fost rănit. Este acum aici, încearcă să găsească o soluție cu comisia, cu petiționarul, deci doar mașina a fost a avut de suferit în urma accidentului. Domnia sa nu, am vrut să vă informez. Mulțumim Comisiei pentru informațiile referitoare la această nouă petiție și acum dăm cuvântul colegilor. There's no Mr. Marias. Domnul Marias, vă rog. Είμαι σύντομο. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi fi succint, nu, pentru că nu mai sunt și alți colegi care să fi cerut cuvântul. Comisia arată ce rol poate să joace Comisia pentru Petiții. Cetățenii se plâng, de exemplu, din cauza calității aerului. Noi uh, vedem că sistemele avansează. Ajung la noi petiții. Comisia iată că tratează acest subiect, a luat legătura cu guvernul spaniol. Am vrut să spun asta pentru că este important uh, să nu pierdem din vedere ce trebuie să facem noi aici la petiții. Cu privire la calitatea aerului, e un subiect important nu doar în Spania. În multe alte țări au existat probleme în ultimii doi ani. De exemplu, în Grecia am uh, avut parte de un fenomen uh, inedit. Prețul la încălzire a crescut extraordinar de mult și tocmai de aceea oamenii au ajuns să prefere centralele pe lemn și s-a creat un smog. Și din cauza asta au apărut probleme de sănătate. Chestiunea calității aerului este foarte importantă. Eu cred că trebuie să discutăm despre acest subiect. Tocmai de aceea sugestia mea ar fi ca petiția să rămână deschisă să urmărim în continuare acest caz, să vedem cum se procedează în Spania. Salut curajul și angajamentul petiționarului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Dau ție cuvântul acum, Rosa. Mulțumim Fundației ECO pentru că a depus această petiție, petiție care evident trebuie să rămână deschisă și după părerea mea, pentru a vedea, așa cum ne-a spus reprezentanta Comisiei, care sunt rezultatele acestor proceduri de infracțiune. Informațiile pe care le avem din partea Consiliului Local al Madridului și a Comunității Autonome a Madridului este că există un plan albastru pentru calitatea aerului pentru Madrid care conține măsuri uh, care vizează îmbunătățirea calității aerului. Problema există cu uh, dioxidul de azot, însă s-a constatat la nivelul anumitor stații de măsurare niște scăderi uh, către îndeplinirea obiectivelor în câteva din cele 24 de stații de măsurare. Zonele stau mai bine în ceea ce privește comunitatea autonomă a Madridului decât în cazul Consiliului Local. S-a constatat o îmbunătățire a calității aerului, uh, dar particulele de dioxid de azot și uh, ozon trebuie să fie sublinia- supravegheate în continuare. Trebuie să vedem ce informații mai primim de la autoritățile spaniole. Comisia se preocupă de acest subiect, de aceea petiția trebuie să rămână deschisă și să vedem care va fi finele acestei comunicări între autoritățile din Spania și Comisia Europeană. And I believe that Rosa, you have just Rosa, iată, tocmai ai propus uh, ce trebuie să facem de fapt. Să lăsăm petiția deschisă și să urmărim evoluția nu putem să facem nimic altceva acum. Vom reveni cu informații. Domnule Sanchez, mai doriți să interveniți? I-a întrebat petiționarul. Denta. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim foarte mult pentru uh, propunerea ca petiția să rămână deschisă Voiam să spun că această petiție este deschisă însă din 2011 și acum e 2015 și Consiliul Local Madrid și auto- Comunitatea Autonomă Madrid n-au luat măsurile necesare pentru a reduce nivelurile de contaminare a aerului în Madrid. Madridul este faimos în Europa pentru că are întotdeauna un nor gri care acoperă orașul, aerul acesta pe care îl respiră locuitorii Madridului în fiecare zi și Într-adevăr, nivelul de contaminare a scăzut un pic ca urmare a crizei economice, însă în ultimii doi ani, și îmi pare rău o să văd că Comisia nu și-a actualizat datele, în ultimii doi ani, 2013-2014, atât nivelurile de NO2 cât și cele de ozon s-au înrăutățit semnificativ și noi suntem de părere că Comisia ar trebui să ia măsuri mai rapid și măsuri mai drastice pentru a obliga Consiliul și Comunitatea Madrid să implementeze planuri Eh, care nu neapărat să conțină niște numere frumoase, cum este planul albastru, ci măsuri care să conțină niște ehm, programe care să conțină niște măsuri concrete pentru reducerea traficului în Madrid, pentru că asta cauzează problemele. În Madrid nu există nicio măsură efectivă de reducere a nivelului de trafic rutier în oraș. și de aceea avem această încălcare constantă a nivelului de NO2 în Madrid nu s-a luat nici o măsură, cum s-a întâmplat în cazul altor orașe europene, pentru a reduce nivelul de poluare al combustibilului diesel în centrul orașului, de exemplu. Și la fel nu există măsuri efective pentru reducerea traficului sau pentru limitarea vitezei în pe căile de acces că în, înspre oraș, centurile de acces către oraș. Acestea reprezintă unele dintre cauzele cele mai clare care duc la poluarea cu NO2 în comunitatea Madrid. Ecologiști în Acțiune este o organizație de mediu care deja de 5 ani, de 6 ani chiar, emite aceste rapoarte și în ultimii șase ani, în cinci rapoarte, s-a demonstrat, conform datelor oficiale emise de comunitate și de Consiliu, că limitele de NO2 au fost depășite, limite impuse prin directiva europeană. Prin urmare, după părerea noastră, a sosit cu adevărat momentul să încetăm cu întrebările, să încetăm cu rapoartele către Consiliu și comunitate și să trecem la măsuri drastice instituțiile europene să ia niște măsuri ferme pentru ca Madridul și comunitatea autonomă să respecte în sfârșit dispozițiile directivei privind calitatea aerului. Mulțumesc. Thank you very much. Well, there is... Mulțumesc foarte mult. E o procedură de încălcare pe rol. Procedura de încălcare urmează a fi implementată. Vom urmări lucrurile, dar de curiozitate. Știți că a trebuit să ies pentru că am avut acea urgență vă întreb, ați impus taxe de drum pentru intrarea în oraș? Știți că e capitala Europei. Pot să vă spun că în Stockholm a avut loc chiar un referendum și la Göteborg. Și oamenii au fost foarte împotrivă, dar uh, până la urmă majoritatea a fost foarte strânsă. Să știți că acum avem taxe de drum în Stockholm și cred că mediul înconjurător uh, nu mai are atâtea probleme, iar oamenii nici măcar nu se mai plâng. Poate că se poate face campanie și în acest sens. Margaret Oaken. Două lucruri am de spus. La fel, am avut aceleași planuri în Copenhaga, dar fără curaj politic, așa că propunerea partidului meu a fost respinsă în cele din urmă. Sunt perfect de acord cu tine. Prin 2008 sau 2007 a avut loc o petiție similară pe M30, tot în Madrid, o mare șosea. nu se făcuseră investigațiile necesare și au apărut tot felul de petiții pentru că nu se măsurase poluarea aerului cu consecințe și așa mai departe. Autoritățile de la Madrid pe atunci au încercat să evite legea europeană, spunând că e o simplă șosea, deși toată lumea vedea că este o autostradă. S-a încercat o manipulare a limbajului pe atunci. Dacă s-ar introduce o taxă de drum, ar fi o măsură de bază cu care să se poată începe. Eu știu cum au început problemele și nu mi se pare că s-au corectat pe parcurs. Înțeleg, spune președinta, te asigur că vom fi cu ochii în patru, vom urmări procedura de încălcare îndeaproape. Poate că a sosit momentul să călcați accelerația în campania pe care o faceți în Spania. Știți, dragi colegi, că am terminat pe ziua de, pe dimineața aceasta și acum uh, aveți tot timpul din lume să dați telefoane, să trimiteți e-mail-uri sau, de ce nu, să luați prânzul pentru că noi ne reîntâlnim cu domnul comisar Timmermans de-abia la ora 3 și pentru asta avem o procedură specială. Ne vedem în această după-amiază.